doamnelor și domnilor, și trecem la explicațiile de vot. În primer lugar, sobre... Mai întâi, referitor la fondurile de investiții. Are cuvântul mai întâi domnul Kalinowski un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Fondurile de investiții alternative sunt deosebit de importante pentru economia noastră în Uniunea Europeană și gestionarea unor astfel de fonduri trebuie să, ai, să se facă în virtutea unor regulamente foarte clare în așa fel încât să oferim servicii financiare pe piață care să fie eficiente iar pentru a realiza acest lucru, trebuie să vedem care sunt neajunsurile care există în sistemul nostru de reglementare și propunerile înaintate își doresc să instaureze mai multă transparență în sectorul financiar, care, bineînțeles, va duce la o credibilitate sporită a instituțiilor financiare europene și va întări economiile noastre. Mulțumesc, domnule Kalinowski, și acum, timp de un minut, domnul Pirilo. Pirillo? Domnul Pirillo. Tiene la palabra el señor Pirillo. Aveți cuvântul, vă rog. Signor Presidente, Pronto, non si sente. Vado. A ver, signor Pirillo. Vă rog, domnule Pirilo, aveți cuvântul. Vado. Si. Signor il vot... Domnule președinte, votul de astăzi reprezintă un pas înainte foarte important pe care îl face Uniunea Europeană în reglementarea fondurilor de investiții, fondurilor alternative de investiții. Și datorită acestei directive, gestionarii acestor fonduri vor trebui să fie înregistrați, autorizați și vor trebui să respecte în interiorul Uniunii Europene un cod de conduită foarte strict. De fapt, este pentru prima dată că acest sector este organizat din punct de vedere juridic și Documentul acesta ne va permite, sper eu, rapid să ajungem la o adevărată piață uh, a uh, produselor financiare. Aș dori să subliniez rolul Parlamentului European, care a insistat pentru a avea uh, regulamente foarte clare în ceea ce privește industria financiară, în așa fel încât aceasta să devină mai etică. Criza financiară uh, a fost provocată de o speculă excesivă din partea fondurilor de investiții și deci trebuie să salutăm în mod favorabil această directivă care reprezintă o protecție foarte bună pentru cetățeni. Eu am votat pentru compromis și profit de ocazie pentru a-l felicita pe domnul Gozes pentru munca depusă. Mulțumesc și acum domnul Kamal. Senor Kamal. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Când ne-am uitat la eh, propunerea inițială acum 18 luni, am văzut ceea ce mulți au zis eh, că este un lucru încă ne, eh, care a trecut cumva ne, negociat. De fapt, pentru industrie lucrurile nu au fost de, deloc clare și nu este foarte clar cum poți să investești în fonduri non-europene. Acest lucru afectează investițiile în țările mai puțin dezvoltate și am fost foarte îngrijorat din cauza acestor propuneri. Însă, din fericire, după ce am lucrat cu raportorii din umbră și după o bună colaborare, cu, de, precum și o colaborare bună cu Comisia și cu președinția belgiană, am ajuns la o soluție care poate fi acceptată, care astăzi poate să și funcționeze și care menține piețele deschise și sporește transparența, asigurând în același timp ca investitorii europeni să poată să investească în continuare în piețe în afara Uniunii Europene. Trebuie așadar să vedem ce se întâmplă cu ESMA pentru pentru a fi sigur că nu se blochează accesul la fonduri non-europene. În orice caz, cred că acest compromis este acceptabil și trebuie să fie susținut. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kamal. Acum uh, trecem la raportul domnului Diaz de Mera. Are cuvântul acum doamna Andrichiene. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestui raport foarte important. Uh, și acum când decizia Parlamentului European în uh, contextul uh, suprimării vizelor pentru cetățenii din Taiwan care uh, călătoresc în zona, în zona Schengen. Doresc să urez bun venit cetățenilor din Taiwan care acum pot să vină în Uniunea Europeană fără vize. Și de acum uh, toți cetățenii europeni, uh, inclusiv românii, bulgarii și cei din Cipru, pot să călătorească și ei în Taiwan fără vize. Trebuie să felicităm populația din Taiwan pentru această, pentru această realizare. Doamna ce care cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu salut, uh, și, ca și grupul meu politic, faptul că acum avem libertate de circulație pentru cetățenii din Taiwan uh, către Uniunea Europeană. Însă este evident că, din câte știu eu, nicio țară din Uniunea Europeană nu a recunoscut încă Taiwanul. Cu toate acestea, nu mi se pare greșit ca cetățenii din Taiwan să poate să vină fără viză în Uniunea Europeană. Dar ce se întâmplă cu Kosovo, cel mai tânăr stat al Uniunii Europene? 22 de state ale Uniunii au recunoscut Kosovo, și 5 nu și totuși nici măcar nu se discută despre viză și eh, liberalizarea vizelor. Nu s-a început niciun dialog cu Kosovo din partea Comisiei. Sper că doamna comisar Malmström să înceapă în fine dialogul pe tema vizelor cu Kosovo pentru ca să fie evident că și cetățenii celui mai tânăr stat european să poată să circule liber ca și cetățenii din Taiwan. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Lunacek! Iar acum trecem la raportul doamnei Van Bremt și are cuvântul doamna Eck. Un minut. Señora Eck. Doamna Eck are cuvântul. Lena. You... Sorry, Chair, I can't, I can't miss... Îmi cer scuze, domnule președinte. Domnul Pătăring nu mai este aici, dar cineva totuși a reușit să-mi atragă atenția. Thank you. Trec la limba suedeză. Programul um, european privind asistența financiară comunitară pentru uh, proiecte în domeniul energiei este un instrument important și în domeniul energiei regenerabile. Economia astfel poate să se orienteze într-o direcție mai ecologică. 1,4 miliarde de coroane este un lucru bun. Uh, avem instrumente pentru a respecta mai bine mediul Proiectul eficienței energetice va crea locuri de muncă și ne va reduce dependența de țările producătoare de petrol. Este foarte important ceea ce lucru în această perioadă și cred că astfel de progrese, cred că trebuie să beneficieze de ceea ce se numește revolving funds pe viitor, dar e nevoie de timp pentru că diferențele între statele membre sunt mari și s-a pierdut mult timp deja. Oricum mă bucur de faptul că am putut transmite acest mesaj astăzi astăzi. La negociere am cerut mai multă transparență, o mai mare simplificare a regulilor și mă bucur de faptul că Parlamentul European a păstrat direcția cea bună și veghează ca povara administrativă să fie minimă. Mulțumesc, doamnă Eck. Are cuvântul acum domnul Demostenes Hannon. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, Președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, a făcut un discurs impresionant în care a spus că este imposibil să fii în afara Uniunii Europene într-o lume globalizată. Bineînțeles, uh, sunt de acord că, de exemplu, Norvegia sau problemele din, de, de alimentație din Elveția nu pot fi considerate europene. Pe de altă parte, el a spus un lucru foarte interesant despre euroscepticism și anume că patriotismul modern se bazează astăzi pe denigrarea altor țări. Și aici cred că are, nu are dreptate deloc. Un adevărat patriot eh, se bucură de libertatea tuturor popoarelor și valorizează patriotismul celorlalte țări. Când domnul Van Rompuy continuă și spune următorul lucru, și anume că euroscepticismul de aceea este același lucru cu naționalismul și este egal cu războiul, poate că ar fi mai bine să se uită care sunt scopurile care au fost scopurile puterilor aliate în, al doilea război, în primul război mondial pe care îl comemorăm astăzi, și anume că ei luptau pentru libertatea tuturor poporilor, pentru suveranitatea tuturor țărilor care, datorită patriotismului lor, nu au fost nu au nivelat tot continentul european și au existat în continuare ca țări și de aceea Uniunea Europeană a devenit posibilă. Deci astăzi ar trebui mai bine să-și amintească de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Hanan. Mulțumesc mult! Trecem acum la viitorul summit UE-SUA și are cuvântul doamna Andriechene. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Salut decizia președintelui Barack Obama de a participa la acest summit uh, luna aceasta în, uh, la Lisabona. Și am votat pentru rezoluția astăzi. Există foarte multe subiecte importante care trebuie să fie discutate și ordinea de zi este plină și ambele părți ar trebui să folosească această oportunitate pentru a ajunge la poziții comune în ceea ce privește reglementările financiare, schimbările climatice și lupta împotriva terorismului. Uh, redresarea economică, de asemenea, trebuie să fie totuși punctul uh, principal al discuțiilor. Parteneriatul nostru economic este o cheie pentru prosperitate și astăzi împreună economiile noastre reprezintă jumătate din economia mondială. De aceea trebuie să avem strategii comune și acțiuni comune tocmai pentru a ne asigura că redresarea economică din urma crizei se va efectua în mod durabil, care va duce la pachete și stimulente pentru piață în așa fel încât să putem face față tuturor uh, manipulațiilor care există pe piață. Mulțumesc. Are acum cuvântul timp de un minut domnul Clays. Mă scuzați, domnule președinte. Am votat împotriva acestui raport acest raport arată că suntem orbi la nivel politic. Avem o imigrație în masă de 20 de ani încoace și consecințele în economie și în societate sunt dramatice și se pare că dorim și mai mult. Dorim și mai mulți imigranți din afara Uniunii Europene. Aliniatul 110 este plin de cinism. Se prevede acceptarea populației imigrante în țările uh, Um, de primire, faptul că aceasta depinde de o informare corectă. Dar ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că se va face și mai multă propagandă uh, unilaterală uh, pentru această imigrație în masă, pentru că dacă se dorește să facă informare globală în țările de origine, ar trebui să se facă o analiză cost-beneficii acestei imigrații. Și nu asta dorește lobby-ul imigrației. Mulțumesc, domnule Kleis. Domnul Skinner. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu ce avea asta de a face cu rezoluția privind summitul USUA, dar eu trebuie să spun că acest compromis a fost unul ok, dar este prea lung și nu uh, abordează corect uh, principalele idei pe care trebuie să le prezentăm se vorbește despre Consiliul Transatlantic, uh, se vorbește despre un plan în zece puncte, în trei puncte și așa mai departe. Ar trebui, în primul rând, să-l folosim înainte să discutăm cu administrația americană și colegii din Congres. Ar trebui să discutăm lucruri cum ar fi um, taxele vamale zero, pentru că uh, comerțul nostru ar trebui, uh, ar, ar, putea să crească uh, prin acest proces, inclusiv în agricultură. În fine, Parlamentul nu trebuie să aștepte ca administrația să spună ce trebuie să facem. Noi trebuie să hotărâm ce vrem să facem. Putem vota uh, pentru această rezoluție. Am votat-o și eu pentru că trebuie să o negociez, dar îmi dau seama că rezoluția este departe de a fi perfectă. Dragi colegi, cred că trebuie să discutăm cu noul Congres și cu viitorul președinte al Congresului, care va fi numit, trebuie să colaborăm mai bine pe viitor pe aceste teme. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Domnule Skinner, domnul Kleis, din nou. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. E o moțiune eh, prin care doream să vă spun că m-am înșelat în ceea ce privește eh, raportul la care m-am referit. Eu, de fapt, am făcut un răspuns în scris pentru summitul USUA. Oare pot să-l mai prezint, acest răspuns? Da, declarația dumneavoastră era pe marginea cărui subiect, de fapt? Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, am votat împotriva aliniatului 14 din rezoluția referitoare la summitul UE-SUA. Și de ce? Pentru că prevede eforturi sporite pentru a ajunge la un acord între Cipru și Turcia și Grecia în ceea ce privește problema uh, turcă. E o problemă europeană, domnule președinte. Problema este ocuparea ilegală a nordului Ciprului de către Turcia. De cerem, cerem noi ca să intervină americanii, pentru că Statele Unite ale Americii nu au nimic de a face în acest dosar ci din potrivă ei știm că vor să se amestece în toate dosarele și chiar vor să ne impună Turcia ca membru a Uniunii Europene. Asta pune probleme, domnule președinte. Ori eu cred că ar trebui să vorbim despre o constituție a unui stat federal, în uh, constituirea unui stat federal uh, Cipru, condiție sine qua non în așa fel încât Turcia să-și retragă trupele din nordul insulei. Domnule președinte, dacă nu vom spune lucrurile în mod clar, atunci recunoaștem de facto uh, ocuparea ilegală a Ciprului și nu vom avea sprijin Uh, mai departe. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum vorbim despre registrul cu numele pasagerilor. Un minut, doamna vote... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru această rezoluție pentru că, după părerea mea, Parlamentul European trebuie să demonstreze că trebuie să ne gândim la securitate pentru atunci când combatem terorismul și criminalitatea organizată și trebuie să luăm în serios aceste aspecte de securitate când vorbim despre combaterea acestor flageluri și de asemenea când vorbim de colaborarea cu SUA, Canada și Australia. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European trebuie acum să-și dea acordul la um, înche- la înțelegerile cu UE, SUA și cu celelalte două state pentru registrul PNR, care au fost încheiate. Trebuie să folosim această putere în mod responsabil. Având în vedere faptul că Parlamentul European a decis deja pe 5 mai 2010 uh, să amâne votul pentru a ajunge la un acord cu SUA și Australia mai întâi și pen, având în vedere faptul că acordul cu Canada pe transferul PNR nu este, în continuare, nu este valabil, nu mai este valabil, trebuie să ne gândim când să dăm undă verde pentru măsurile de siguranță care să îmbunătățească în general securitatea în zona transatlantică și dincolo de ea. Mulțumesc! Trecem acum uh, la parteneriatele pentru inovare. Mai întâi domnul cu un minut. Domnule președinte, Uniunea uh, inovației de la an în regiunea Viercovosca s-a organizat în fiecare an o inițiativă importantă pe această temă pentru că inovația la nivel regional, național și european poate să ducă la succesul acestui proiect. De aceea am votat în favoarea acestei inițiative și cred că trebuie să ne implicăm cu toții în acțiuni în favoarea inovării, pentru că aceasta este foarte importantă pentru viitorul nostru. Mulțumesc! Acum în legătură cu consolidarea OSCE are cuvântul doamna Andrichien. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestei rezoluții foarte importante pentru că cred că rolul nostru în această organizație este foarte important pentru ca această organizație să își atingă obiectivele. Aș dori să adaug în plus faptul că uh, Uh, deși um, sunt structuri diferite, UE și OSCE sunt bazate pe aceleași principii și valori, respectul drepturilor omului și al democrației. Sprijin prevederea din această rezoluție prin care se încurajează Kazakhstanul să ia măsuri pentru a sprijini, pentru a aplica principalele valori ale OSCE, cum ar fi drepturile omului și libera exprimare forul public care va avea loc în, în același timp cu summitul OSCE arată faptul că acest uh, for poate să aibă loc fără obstacole. În OSCE trebuie să participe state care sprijine valorile democrației și drepturilor omului. Mulțumesc! Acum trecem la raportul MAN privind provocările demografice. Doamna Nevedalova este? Nu este? Atunci are cuvântul doamna Ronțuli. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat în favoarea acestei rezoluții care face propuneri utile și interesante pentru a face față viitorilor provocări demografice. Politicile sociale ale statele membre trebuie să dea atenție deosebită tinerilor, adevărată forță um, care duce la dezvoltare și creștere. Integrarea tinerilor pe piața muncii uh, formarea lor de-a lungul întregii vieci uh, pot să le permită o dezvoltare profesională. Și familia trebuie să fie protejată cu măsuri mai incisive și concrete, pentru că dacă uităm familia, acest lucru înseamnă că renunțăm la una dintre componentele esențiale ale societății dar subliniez importanța alineatelor um, cu măsuri în favoarea familiei din această cauză și, în plus, pentru a gestiona mai bine și mai eficient efectele îmbătrânirii populației, trebuie să sprijinim modernizarea sistemelor de protecție socială și mai ales a regimelor de pensii după cum spunea Spinelli, a face Europa depinde și de tine. Și a, acum aceasta este o posibilitate concretă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ronțuli. Are cuvântul acum domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbările demografice din Uniunea Europeană în ultimele decenii au atras atenția asupra faptului că e nevoie de o reformă a sistemului de pensii și trebuie să dezvoltăm un sistem de imigrație care să fie viabil. Noi am văzut că oamenii se ies la pensie mai devreme, ceea ce a dus la mai puține persoane active pe piața muncii persoane între 25 și 60 de ani. Pe de altă parte, vedem că există o rată a șomajului foarte ridicată în rândul tinerilor, deci trebuie să susținem oamenii din diferite categorii de vârstă. Iar pentru asta avem nevoie de o politică de imigrație mai bună, o politică de integrare mai bună, în așa fel încât să facem față îmbătrânirii populației. Mulțumesc, are cuvântul timp de un minut, domnul Kasmarek. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru raportul domnului Mann pe tema provocărilor demografice, pentru că mi se pare un raport foarte bun și, de fapt, aici ceea ce discutăm este un subiect de mare actualitate. Pe de o parte, trebuie să nu existe discriminare pe bază de vârstă la accesul la bunuri și servicii. Iar atunci când vorbim despre solidaritate, trebuie să ținem cont de acest aspect specific al solidarității și anume solidaritatea între generații. Persoanele mai în vârstă nu trebuie să fie discriminate față de cele tinere din cauza că sunt mai în vârstă. Uniunea Europeană se concentrează pe politici pentru tineret ceea ce este foarte bine, dar pe de altă parte nu trebuie să uităm că mai există și cei care au contribuit deja foarte mult la construcția europeană. Mulțumesc, doamna Harkin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin raportul mann pe deplin. Cred că solidaritatea între generații este la fel de importantă ca și solidaritatea între statele membre. Doresc să subliniez trei aspecte. Sunt absolut de acord cu alinetul 24 în care se vorbește despre o vârstă, uh, de sfârșitul uh, principiului unei vârste obligatorii de pensionare. Oamenii pot să deci, trebuie să poată să decidă când se pensionează. M-am bucurat mult să văd că o parte dintre amendamentele noastre privind îngrijitorii uh, pentru persoanele în vârstă au fost acceptate, mai ales uh, amendamentul 25, uh, inclusiv dreptul de a alege ca aceste persoane din familie să poată să aleagă dacă doresc să se ocupe de bătrânilor sau nu și să aibă acces la securitatea socială și la pensii. Sprijin și inițiativa de garanție pentru tineret, care prevede ca tinerii fără loc de muncă patru luni sau mai mult să primească un loc de muncă sau uh, de, pentru formare profesională în scopul reintegrării pe piața muncii. Solidaritatea, mai ales în această situație economică actuală, este crucială între generații. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Harkin. Are cuvântul acum doamna Morcunaite. Ačiū pirmininkė, balsavau už šį mano Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru uh, raportul domnului Thomas Mann, pentru că oglindește interacțiunea necesară între generații și nu se referă doar la problemele demografice în sine. Bineînțeles, sunt aceste, aceste probleme există, însă acest document se referă mai degrabă la generațiile viitoare și subliniază problemele care există în domeniul ocupațional, în domeniul sănătății și caută problemele, soluții la aceste probleme. Și fiecare generație în parte trebuie să mulțumească generațiilor precedente pentru contribuția lor la bunăstarea tuturor. Demnitatea este un lucru important, însă trebuie să vedem și problemele economice. Uh, trebuie să vedem cum anume desfășurăm politicile în favoarea familiei în Uniunea Europeană, prin sistemul de învățământ, prin educația și formarea formală, prin uh, programe pentru tineret și trebuie să implicăm tinerile generații pe piața muncii. Mulțumesc, doamna Morcuna Itara. Acum cuvântul timp de un minut, domnul Hanan. Domnule președinte, demografii ne spun că pentru a fi sustenabilă, populația are nevoie de o rată a nașterii de 2,1 Uh, copii vii născuți de fiecare femeie. În Uniunea Europeană, singura țară care se reproduce în mod durabil este Albania sau eventual Turcia, dacă considerați și pe această țară în Europa. Nici o altă țară, nici Uniunea Europeană, nici Rusia uh, nu vor face față, vor pierde 100 de milioane de oameni în următorii 40 de ani. Doar Germania uh, va pierde 20 de milioane din populația sa. Acestea nu sunt proiecții, proiecții fără a ține cont de ce putem face. Declinul natalității este un fenomen actual, dar ce facem? De ce, de ce ne-am am ajuns în această situație? Nu trebuie să simplificăm prea mult lucrurile, pentru că schimbarea în modul în care uh, femeile lucrează, contracepție și așa mai departe, au fost femeile care au contribuit la această problemă. Dar o parte a problemei este modul în care uh, statul s-a, uh, statul s-a extins și sfera privată s-a restrâns din ce în ce mai mult și uh, multe aspecte care înainte făceau, se făceau în familie, acum au fost externalizate. E vorba de îngrijirea copiilor, învățământul și așa mai departe. Deci, responsabilitățile tra- uh, tradiționale adulților uh, au fost lăsate deoparte și acum avem de ales între colapsul democratic și importarea 100 de milioane de oameni pentru a ne plăti pensiile. Aceasta ar trebui să fie principala problemă discutată în Uniunea Europeană și până nu rezolvăm probleme legate de ocupare, nu o putem, vom putea rezolva. Vă mulțumesc, domnule Hannan. Trecem la raportul Calvalo în legătură cu simplificarea implementării programelor cadru de cercetare. Are cuvântul acum domnul Mesaros. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Salut uh, propunerea Comisiei și anume ca programele de cercetare să fie simplificate. Datorită unei proceduri simplificate în aceste programe de cercetare, va fi mai simplu să se acceseze fonduri, dar în același timp, nesiguranța pe tema administrației va crește și ea. Avem nevoie deci de un nou sistem complementar, sistem uh, previzibil în care nu numai acțiunile științifice să conteze, ci și procedurile administrative să fie mai simple. Bineînțeles că toate mecanismele financiare sunt legate de câteva riscuri, dar un control exagerat al uh, unor astfel de mecanisme financiare nu ar face decât să îngreuneze acest sistem. Trebuie deci să facem tot posibilul ca oamenii de știință și universitățile să poată să acceseze fonduri europene. Aceasta trebuia să se întâmple în cel de-al șaptelea program cadru și vom face totul în cel de-al optulea program pentru ca să se întâmple. Domnul Kalinowski are cuvântul un minut. Fundamentem rozwoju gospodarczego Europy jest... Mulțumesc, domnule președinte. Noi avem nevoie de investiții în învățământ, în educație, în capitalul uman, în inovare și asta Uh, acest document ne va ajuta pentru a dezvolta noi tehnologii. Investițiile noastre pentru inovații trebuie să meargă și în sensul unei, uh, unor uh, investiții în cercetare. În momentul în care acordăm investiții pentru cercetare, ne putem ridica Uh, gradul de competitivitate, putem crea noi locuri de muncă, putem îmbunătăți nivelul de viață a tuturor cetățenilor europeni. Noi avem nevoie de uh, standardele cele mai înalte în acest, uh, aceste programe cadru de cercetare, în așa fel încât să armonizăm procedurile pentru a ușura accesul la finanțare pentru cercetători. Și iată de ce am votat în favoarea acestui document. Mulțumesc! Domnul Pirilo, un minut. Domnule președinte, facilitarea accesului la sistemul de sprijin prevăzut de programele cadru de cercetare înseamnă stimularea capacității competitive întregului sistem uh, al Uniunii, de producție al Uniunii Europene. Cu votul de astăzi sunt convins că am contribuit în mod notabil la atingerea acestui obiectiv esențial, mai ales la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă coloana vertebrală a economiei tuturor statelor membre. Această realitate calitate face ca, în ciuda calității ridicate a producției lor, aceste întreprinderi mici și mijlocii nu reușesc să acceseze aceste resurse care sunt foarte importante, necesare pentru ele, pentru a-și ridica standardele de producție. Trebuie în plus semnalat, așa cum a făcut-o și doamna raportor, faptul că votul a venit într-un moment foarte util, având în vedere uh, că acum se face și evaluarea intermediară a celui de-al șaptelea program cadru și se începe, se încep discuțiile privind al optulea program cadru. Mulțumesc, domnule raportor. Mulțumim, domnule Pirilo. Are cuvântul acum doamna Morcunaite. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport de simplificare a programelor de cercetare pentru Uniunea Europeană, deși am ratat dezbaterea în plenară. Consider însă că acest document este important și cred că este bine că s-a adoptat. Este important ca toți oamenii de știință din toate statele UE să poată să participe la programele comune de cercetare, pentru că, până la urmă, nu este o inițiativă pentru anumite state, ci este de interes comun. De asemenea, toate statele membre trebuie să aibă aceleași șanse și nu trebuie să fie favorizate statele membre vechi față de cele noi sau invers. Este important să asigurăm o împărțire și alocare echitabilă a fondurilor între statele membre și între toți oamenii de știință, pentru că progresul științific uh, aduce plus valoare nu numai în universități, ci și ONG-urile de știință trebuie să poată accesa de aceea la astfel de programe de știință și cercetare. Salut de aceea acest raport și cred că cu aceste simplificări se va merge mult mai departe. Mulțumesc, trecem acum la sectorul zootehnic. Are cuvântul doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut această rezoluție. Domnul comisar a spus că dorește să ofere susținere pieții și să intervine dacă este necesar, însă avem nevoie de o, o garanție pentru fermierii în domeniul zootehnic care au fost afectați de creșterea prețurilor, de speculațiile pe, la bursa cerealelor și cred că este bine că s-au adoptat anumite amendamente care au cerut ca Comisia să adopte imediat o regula, un regulament cu privire la OMG-uri și cred că trebuie să păstrăm controlul asupra acestei probleme termen. Nu trebuie să acceptăm un tratament ca până acum. De asemenea, am vorbit despre dificultatea de a se putea adapta la reglementările în UE atunci când este vorba de produce, producție, dar acestea nu se aplică și la import. Și de asemenea am vorbit despre lanțul alimentar. Ieri, Curtea de Conturi a dat un raport cu privire la sectorul zahărului și au spus că crearea prețurilor trebuie să urmeze o, recomandare prin care Comisia trebuie să reglementeze acest aspect și că statele membre trebuie să se asigure că legea concurenței este bine aplicată în acest sector, având în vedere obiectivele din tratat. Aceasta prevede ca și consumatorii să poată să aibă acces la prețuri rezonabile. Nu trebuie să aplicăm aceasta însă numai la zahăr, ci și la întregul lanț alimentar. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Harkin! Și acum un minut are cuvântul domnul Pirilo. Bende președinte. Am votat în favoarea propunerii de rezoluție pentru că deja de ani de zile asistăm în Uniunea Europeană la crize frecvente în sectorul zootehnic. Cauzele sunt diverse. Scăderea uh, cererii de carne de oaie și de capră, importul de carne scară larg, pe scară largă din țări terțe, dar sunt și cauze indirecte care au afectat uh, sectorul zootehnic. E vorba de problemele din uh, sectorul laptelui și problema uh, volatilității prețurilor la cereale din cauza speculei. Și acum, înainte de reforma politicii agricole comune, după 2013, trebuie să ne implicăm pentru a afronta această problemă și să găsim soluții pentru întregul sector agricol pentru ca acesta să nu mai suferă de pe urma volatilității prețurilor. Cer comisiei să elaboreze instrumente mai, de intervenție mai rapidă pentru a face față în fiecare organizație comună de piață în, în aceste situații de criză. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Pirilo. Domnul Kelly are cuvântul. Uh, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport și am fost foarte încântat de uh, cele spuse de domnul comisar astăzi dimineață. Mai întâi, Curtea de Conturi uh, a dat dreptate comisiei și anume faptul că trebuie să punem deoparte 2 miliarde de euro pentru compensații, în așa fel încât să asigurăm viabilitatea lanțului uh, alimentar. Am avut ocazia să particip la un seminar și referitor la pescuit. Și iată, din nou, aceeași situație se repetă. Peștele este importat din afara Uniunii Europene. Același lucru se aplică și la sectorul zootehnic. Țări terțe exportă carne către Uniunea Europeană. Și, bineînțeles, cei care se află în Uniunea Europeană sunt dezavantajați. De aceea Uniunea Europeană trebuie să, se asig- să abordeze toate aceste probleme și să se asigure că se aplică exact aceleași criterii, aceleași regulamente. Trebuie să avem aceleași standarde care se aplică atât produselor care vin din afara Uniunii Europene, cât și cele care vin din interiorul Uniunii Europene. Iată, acesta am vrut să vă spun. Domnul președinte, mulțumesc domn- domnule Kelly. Iată că am terminat cu explicațiile de vot și procesul verbal al ședinței de astăzi va fi înaintat uh, ședinței plenare la începutul următoarei ședințe plenare. Dacă nu